Bueno, vamos a empezar, si les parece. Dragi colegi, vom începe ședința. Buenos días. Bună ziua tuturor. Si no hay Dacă nu sunt modificări pentru ordinea de zi pe care am trimis-o deja, atunci o considerăm adoptată. Am și câteva comentarii de făcut din punctul de vedere a felului în care vom organiza munca noastră de astăzi. După cum știți, Așteptăm să fie ales uh, al doilea vicepreședinte sau vicepreședinte pentru această subcomisie și așteptăm ca doamna Maite Paraso Ortundua să rezolve o problemă, să zicem, de natură administrativă, pentru că dânsa nu era membru al AFE și, prin urmare, nu putea face parte din subcomisia noastră. Deci încercam să rezolvăm această problemă, dar între timp am aflat că doamna Ordua va părăsi această subcomisie și, prin urmare, grupul ALDE ne va propune un membru nou. Deci uh, și doamna Urdua și-a retras uh, candidatura la postul de al doilea vicepreședinte. Așa că suntem în continuare în așteptare, fără al doilea vicepreședinte, ceea ce nu este foarte grav, dar oricum am dorit să rezolvăm această problemă cât mai repede cu putință. Aș vrea să vă spun că astăzi, de la 11 și jumătate până la 12 și jumătate, la biroul extins, vom avea o întâlnire cu grupul de contact al SAE, care ne va prezenta o evaluare a programului de acțiune SAE. Program de acțiune care va înlocui programul actual este vorba de o întâlnire în camera, dar bineînțeles este deschisă tuturor membrilor de la subcomisia noastră. Trecem acum la ordinea de zi de astăzi. În primul rând, am putea face uh, câteva comentarii în legătură cu alegerile din uh, Tunes, pentru că am participat câteva dintre noi, doamna Vergia, domnul Panțeri, am participat și eu la misiunea de observare și am să vă dau cuvântul pentru a face comentariile de rigoare. Din punctul meu de vedere, Cred că procesul alegerilor s-a desfășurat fără probleme, au reușit să organizeze într-o perioadă de timp scurtă niște alegeri foarte bine organizate care s-au desfășurat uh, pe întreg teritoriul, iar autoritatea independentă care a organizat alegerile s-a descurcat foarte bine. Rezultatul este unul bun, democratic și interesant din punctul nostru de vedere. Vom vedea după aceea dacă aceasta le va aduce și reușite din punct de vedere economic și cred că pentru asta ar fi esențial ca Uniunea Europeană să participe activ și să ofere un ajutor direct pentru dezvoltarea economică și investițiile necesare. Pentru că altfel nu se vor putea descurca singure, dar oricum aceasta este partea care ne corespunde nouă, trebuia să îi ajutăm și din punctul meu de vedere nu am decât o evaluare pozitivă a celor văzute acolo. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem și valoarea pe care a, cetățenii de acolo o acordă susținerii venite din partea UE. În cadrul vizitei noastre am văzut uh, cum oamenii se apropiau uh, de noi uh, cu uh, cu mult respect, uh, cu adevărată afecțiune, pentru că Uniunea Europeană este o adevărată referință, un punct de referință în ceea ce privește monitorizarea uh, democrației și a drepturilor omului. Dacă dorește să intervină domnul Panțeri și după aceea doamna Vergia, vă rog. <clears throat> Concordul. De... Da, mulțumesc, doamna președintă. Și eu sunt de acord cu cele ce ați spus în legătură cu această misiune de observare a alegerilor. Rezultatele, din punctul nostru de vedere, sunt bune și, după cum spuneați, este probabil uh, un moment de referință ar fi de spus și că uh, campania alegerilor s-a desfășurat foarte bine, uh, a fost o campanie pașnică, s-au prezentat programele electorale, respectând toate regulile necesare și mass media și-a jucat rolul și a contribuit la desfășurarea pașnică a acestei campanii electorale. Toate activitățile uh, au respectat regulile democratice, deci uh, evaluarea este una pozitivă și față de societatea civilă care a contribuit foarte mult, a dat dovadă de entuziasm, de maturitate și aceasta din punct de vedere democratic. Am avut 14.000 de observatori din partea 14 uh, state diferite. Observatorii noștri erau acreditați și 76% uh, din uh, birourile electorale au fost supuse acestei monitorizări. Am uh, avut um, am observat că s-au respectat toate regulile, a existat o participare electorală masivă și observatorii au fost acolo pentru a confirma această situație. Bineînțeles că există și voci critice tinerii nu au participat atât de mult la vot și poate că acesta este un punct uh, la care ar trebui să ne gândim, uh, să vedem ce explicație s-ar putea găsi. Um, în ceea ce privește situația femeilor, uh, iată, din 2011 până acum, uh, prezența femeilor pe listele electorale a crescut de la 7 la 11%, însă aceste date statistice confirmă o creștere, dar pe planul general ea rămâne destul de scăzută. Cred că, pe de altă parte, trebuie să așteptăm și um, alegerile prezidențiale din 23 și 27 noiembrie, să vedem ce se va întâmpla acolo și uh, faptul că cel de-al doilea partid tunisian nu și-a prezentat niciun candidat la aceste alegeri. Aceasta va defini probabil situația va exista probabil un candidat din partea unui alt partid, dar totul va depinde până la urmă de coaliția guvernamentală la care se va ajunge. Iată, probabil că asistăm aici la încheierea unui proces democratic de tranziție. Este o situație importantă pentru întreaga regiune, chiar dacă Tunisia este o țară mică și uh, este important și ce are de spus opinia publică europeană, opinie publică care a fost destul de optimistă la momentul primăverii arabe, dar uh, după uh, ultimele evenimente, iată, a început să aibă o atitudine mai sceptică. Dacă uh, lucrurile se petrec bine în Tunisia, atunci s-ar putea ca uh, și uh, opinia publică europeană să-și schimbe atitudinea și să vadă că primăvara arabă a reușit să dea rezultate. O a treia observație, doamnă președinte, așa cum spunea și dumneavoastră, Tunisia se confruntă acum cu o criză economică și socială uh, foarte gravă, un lucru pe care îl știm foarte bine și știm că democrația este întărită tocmai printr-o dezvoltare economică și socială. Așa că ar trebui să ne asumăm și noi responsabilitățile, să ne luăm niște angajamente clare pentru a ajuta această țară să iasă din criză, astfel încât democrația să aibă de câștigat. Iată câteva observații care vreau să le fac în legătură cu um, alegerile și în legătură cu situația politică uh, în urma acestor alegeri și în perspectiva viitoarelor alegeri prezidențiale. Mulțumesc, doamna Vergia, vă rog. Da, mulțumesc. Și eu sunt de acord cu ce ați spus. Cred că ar trebui să subliniem faptul că în Tunisia, practic, se începe o nouă etapă, în primul rând pentru că există o nouă Constituție și sunt primele alegeri legislative care se țin, în care societatea civilă a avut un rol important de jucat, pentru că dacă societatea civilă nu s-ar fi mobilizat, întregul proces constituțional nu ar fi fost dus până la capăt. Deci, iată, este o valoare importantă pentru Uh, Tunisia și uh, în perspectiva viitorului. În ceea ce privește alegătorii, s-au făcut multe eforturi pentru ca numărul celor înscriși pe liste să fie mai mare, dar cu toate acestea rata de participare nu este prea mulțumitoare în special dacă ținem cont de potențialul acestora, pentru că există doar 5 milioane de 5 milioane de alegători înscriși față de um, un potențial mult mai mare. Iată, deci, uh, aceștia puteau participa în procesul electoral uh, noi um, am participat acolo, am fost uh, atenți la aceste lucruri și cred că acesta nu este un semn prea bun. Campania alegerilor s-a desfășurat destul de bine. Unii spuneau că ar fi fost liniștită, poate prea liniștită, în special uh, în comparație cu cea din 2011 și cred că ea a fost dominată de acea dezbatere bipolară uh, între uh, laici și religioși sau islamiști. Și acest lucru s-a văzut și în dezbaterea economică și socială, pentru că această fațetă a uh, laturii economice și sociale era una esențială, era una importantă și în cadrul transformărilor care s-au produs acolo și așa cum spuneați, doamnă președinte, este importantă și pe viitor. Uniunea Europeană trebuie să-și asume responsabilitatea în acest sens pentru că situația economică și socială de acolo s-a degradat din 2011 încoace. Cred de aceea că Uniunea Europeană, statele membre și în special unele dintre ele, printre care și al meu, au o adevărată responsabilitate, ținând cont de relațiile istorice pe care le-am avut uh, cu Tunisia și în ceea ce privește datoriile acestei țări. Pe de altă parte, autoritățile publice ar trebui să facă eforturi în ceea ce privește independența, mass media, felul în care aceasta este organizată și aș vrea să vă dau un exemplu. Dacă, de exemplu, UP a ajuns în a treia, pe al treilea loc, asta este uh, practic parțial se datorează faptului că mass media a intervenit cred că, practic, așa este jocul democrației, așa se joacă, se învață democrația și uh, suntem obișnuiți cu astfel de uh, politici și în țările noastre, dar iată, într-o țară atât de mică, atât de uh, vulnerabilă, să zicem, iată, aceasta face ca acest partid să devină al treilea ca importanță, ceea ce ne face să ne punem semne de întrebare. Uh, Pe de altă parte, am uh, auzit multe lucruri în uh, cadrul vizitei pe care am organizat-o acolo. Cred că mai avem multe de făcut în ceea ce privește uh, democrația, de asemenea în ceea ce privește sistemul justiției, poliția, securitatea, pentru că cred că sistemul um, este unul destul de greoi, în special dacă ne gândim la felul în care ar putea participa sau afecta societatea civilă în ceea ce privește rolul femeilor, nu știu dacă am înțeles bine din ceea ce spunea domnul Panțeri, pentru că am înțeles uh, altceva. Candidaturile legislative sunt uh, la paritate egală, deci în mod normal uh, avem 50% de femei pe listă, dar uh, ele nu sunt reprezentate și ca cap de listă. Iată, de aici acea diferență de la 7 la și, pe de altă parte, 68 de femei au fost alese în Tunisia, ceea ce face să reprezinte cam 30% din total și asta cred că schimbă destul uh, datele problemei. Este un lucru pe care vreau să vi-l prezint. Sí. Eh, bueno, no sé si alguien... Nu știu dacă mai aveți uh, întrebări pe această temă. Eu aș fi vrut să subliniez aici două aspecte importante pe care le-au menționat și colegii mei, domnul Panzeri și doamna Vergiat, în special ceea ce a explicat foarte bine doamna Vergiat în legătură cu prezența femeilor. De data aceasta, într-adevăr, va exista un parlament cu multe femei reprezentate, deși partidele nu au promovat femei drept cap de listă pentru alegeri, așa cum se întâmplă în mod normal. Dar aș vrea să vă atrag atenția asupra unui lucru. În birourile electorale, dacă ne gândim la persoanele care erau acolo prezente, care gestionau munca de zi cu zi la nivelul alegerilor, erau foarte multe femei prezente și pot să vă spun că aproape toate președintele, chiar toate președintele de la birourile electorale, acolo unde am fost eu prezentă, erau femei. De multe ori femei tinere, femei pregătite, bine, care s-au pregătit pentru ca uh, până la urmă să se ocupe de toată partea administrativă la nivelul alegerilor. Și cred că acest lucru este important pentru întreaga regiune, nu numai pentru Tunisia și pentru Maroc. De aceea cred că ceea ce a făcut Uniunea Europeană pentru a oferi asistența necesară pentru gestiunea alegerilor, pentru campania electorală, pentru votul propriu-zis, Cred că n-ar trebui să rămânem aici, pentru că ar fi prea puțin. Cred că Uniunea Europeană ar trebui să-și ia un angajament uh, mult mai mare față de această țară, care este o țară cheie pentru Uniunea Europeană, pentru întreaga regiune, pentru că această țară poate fi excepția în regiune și deci poate fi un model pentru alții. Iată, asta este, am putea vedea situația ca ceea ce se întâmpla cu Asterix și Obelix, mhm. care trăiau în acel sat separat unde totul era altfel și cred că acolo se poate începe schimbarea dacă Uniunea Europeană ajută. Așa că, iată, Uniunea Europeană ar trebui să ofere mai multă asistență, să nu uh, ne mulțumim doar cu acea campanie electorală și să ne mulțumim cu rezultatele bune pe care le-am avut în urma alegerilor uh, legislative și eventual a celor prezidențiale. Nu știu dacă mai aveți întrebări. Dacă nu, atunci trecem la întâlnirea noastră cu uh, reprezentanții SEAE. Dacă au ajuns. Dacă nu, atunci vom aștepta câteva minute pentru că probabil că sunt pe aproape. Como saben, vamos a hacer un seguimiento. După cum știți, vom face și o monitorizare a rezoluțiilor de urgență. Este vorba de o cerere care ne-a venit din partea majorității membrilor de la această subcomisie. Vom încerca să vedem cum putem face o monitorizare a rezoluțiilor de urgență Așa că astăzi, la sfârșitul zilei, vom hotărâ dacă sistemul la care am ajuns este bun sau ar trebui să găsim altul mai potrivit.